în considerare suferința oamenilor care sunt afectați. Mulțumesc! Mulțumim, doamne comisar. Aici se încheie punctul nostru privind inundațiile recente din Europa. Acum am să vă ofer o informație pe care am primit din partea grupului PPE, două solicitări de nominalizări. Lista se va regăsi în procesul verbal al acestei mm, sesiuni și dacă nu există obiecții până la adoptarea procesului verbal, nominalizările se consideră adoptate. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Podimata privind aplicarea cooperării